electoral, acțiuni realizate ca urmare a rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA. Ok. Jako pierwszego będę prosił o zabranie głosu przedstawiciela Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Consiliului, Domnul Bert Kenders. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. După cum știți, Statele Unite sunt un partener important pentru Uniunea Europeană în lupta împotriva terorismului. Cu toții știm de asemenea că au existat îngrijorări și diferențe în trecut în legătură cu anumite aspecte ale politicilor contrateroriste ale Statelor Unite și Uniunea Europeană s-a avut un angajament cu Statele Unite uh, pe aceste teme, uh, de la transferurile ilegale până la practica torturării cu apă, waterboarding Uh, acest, uh, acest dialog ne-a permis să ridicăm o serie de preocupări serioase pe care le avem față de Statele Unite. Așadar, este foarte important să subliniem că ne aflăm în 2016 și președintele Obama a pus capăt în mod formal acestui program uh, la câteva zile de, a, de asumarea postului de președinte printr-un ordin executiv a interzis orice formă de tortură și rele tratamente, precum și așa zisele tehnici mm, complexe de interogare împărtășim opiniile exprimate de președintele Obama că aceste tehnici se, se contravin valorilor noastre și nu slujesc luptei împotriva terorismului. Consiliul a declarat în repetate rânduri că lupta împotriva terorismului trebuie să respecte legislația internațională, legislația umanitară și legea, legislația refugiaților. Era valabil atunci și este valabil în continuare. Putem să luptăm împotriva teroriștilor doar dacă rămânem fideli propriilor noastre valori și condamnăm orice formă de tortură sau rele tratamente în orice circunstanțe și lucrăm către eradicarea acestor practici în Uniunea Europeană și în lume. Programul la care se face referire în întrebări a încheiat, s-a încheiat cu mulți ani în urmă și președintele Obama a apropiat pro, politicile antiteroriste ale Statelor Unite de Uniune, cele ale Uniunii Europene și în, în încheierea acestor tehnici eh, complexe de interogare, cum erau numite eufemistic. Articolul 4 din Tratatul Uniunii Europene spune că securitatea națională este responsabilitatea fiecărui stat membru, ceea ce înseamnă că munca agențiilor de servicii secrete este în afara domeniului de aplicare al Uniunii Europene și instituțiilor sale. Deci înțeleg câteva dintre preocupările dumneavoastră că Consiliul nu a dat curs recomandărilor rezoluției dumneavoastră din simplul motiv că Consiliul nu are aceste competențe conform tratatului. Este oare o situație satisfăcătoare? Mm, mm, foarte clar, nu. Personal, ca european, mi-e rușine că aceste practici au avut loc pe teritoriul european și vreau să exprim în numele Consiliului acea rușine și, în, și astăzi însă Consiliul trebuie să acționeze în interiorul competențelor conferite de către tratat. Însă lucrurile nu se termină aici. Sunt sigur că și doamna comisar vă va spune câte ceva despre competențele sale. Nu înseamnă că activitățile statelor membre care au fost ilegale uh, nu pot să fie examinate. Statele membre ale Uniunii sunt uh, uh, au subscris la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a, la Convenția Drepturilor Omului. Uh, um, implicarea bănuită în aceste zboruri secrete ale um, CIA uh, a fost condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Uh, au existat cel puțin un verdict în acest sens și există cazuri pe rol în continuare. Consiliul vrea să sublinieze importanța acestui cadru judiciar solid, solid din punct de vedere politic, însă, bineînțeles, sentințele trebuie să fie la latitudinea curții. În viitor este important să ne asigurăm că politicile contrateroriste vor respecta pe deplin drepturile omului, atât la nivelul Uniunii cât și al statelor membre. Ceea ce s-a întâmplat cu transferurile ilegale nu trebuie să se mai repete în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum raportorului, autorul întrebării cu solicitare de răspuns oral, domnul Albrecht. Aveți cuvântul 5 minute. Thank you, Chair, and sorry. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze pentru întârziere. Respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept este o parte esențială în orice um, politică de succes antitero. Parlamentul European a condamnat în mod uh, repetat uh, programul uh, CIA de transport ilegal și de inter- interogare a suspecțiilor în uh, Europa, inclusiv recurgerea la tortură și alte tratamente uh, neumane. Uh, Uh, deten- detenția secretă și așa mai departe. Este foarte clar că, în ciuda caracterului specific, politicile de securitate națională și antitero nu trebuie să facă obiectul unei derogări uh, din punctul de vedere al răspunderii și nu trebuie să existe o impunitate când este încălcat dreptul internațional. Răspunderea privind uh, răpirile, transportul ilegal, uh, tor- uh, tortura este esențială pentru a promova și apăra drepturile omului în mod eficace în politicile interne și externe ale Uniunii Europene și pentru a garanta politici eficace care să respecte statul de drept. Parlamentul European a cerut în mod repetat o anchetă totală când vine vorba de colaborarea statelor membre la acest program secret al CIA. Și Parlamentul European și-a dorit ca recomandările tale să, sale să fie respectate, să fie urmate de acțiuni concrete, pentru că doar așa este respectat dreptul său de anchetă. Raportul special al Senatului uh, Statelor Unite ale Americii a prezentat fapte care uh, au readus la suprafață um, acuze adresate anumitor uh, state membre uh, care ar fi participat la acest program al CIA de transport uh, ilegal a suspecților, uneori um, primind bani din partea CIA în schimbul acestei cooperări. Raportul Senatului american privind serviciile secrete afirmă că tortura a um, în urma torturii au fost uh, obținute informații care nu ar fi putut fi obținute prin metode tradiționale, clasice de, de interogare. Acest uh, program a, nu a reprezentat decât o continuare a supravegherii în masă la care au recurs autoritățile de securitate din Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii trebuie să investigeze și să uh, um, aducă în fața instanței uh, vinovații de toate aceste încălcări, trebuie să coopereze cu reprezentații uh, statelor membre pentru a compensa, a compensa pe cei afectați de acest program și statele, și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ancheteze acuzațiile conform cărora existau uh, închisori secrete pe propriile uh, teritorii unde au fost deținute uh, Uh, persoane uh, suspecte. Ținând seama de toate noile dovezi care au apărut, statele mem- membre trebuie să investigeze acuzele conform cărora au avut loc transporturi ilegale pe propriile teritorii și se aducă în fața instanței pe cei uh, vinovați. Trebuie să fie clarificată implicarea statelor membre ale Uniunii Europene în uh, acest uh, program secret al uh, CIA. Drept urmare, cerem Consiliului, întrebăm Consiliul dacă și-a cerut scuze pentru încălcarea principiului unei cooperări loiale între instituțiile europene, așa, așa cum se uh, așa cum se prevede în uh, tratatele de funcționare a Uniunii Europene. Aș dori, am dorit să știm dacă Consiliul a publicat vreo declarație prin care recunoaște participarea statelor membre la acest uh, program. Sprijină Consiliul uh, procesele prin care se poate trage, se pot trage la răspundere persoanele implicate în acest program și care este răspunsul Uniunii Europene. Și de asemenea, care sunt garanțiile oferite de Consiliu că în momentul în care se fac schimb de informații secrete se respectă drepturile fundamentale și se delimitează foarte clar uh, răspunderile forțelor um, de respectare a legii. Schimbul de informații trebuie să fie monitorizat, trebuie să fie controlat uh, de către mecanismele democratice. Securitatea națională trebuie să fie și ea uh, monitorizată și Uniunea Europeană are o, res- o responsabilitate în acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Aș dori să vă rog să vorbiți puțin mai rar, pentru ca și interpreții să poată ține pasul și da acum cuvântul doamnei Iurova. I welcome the parliament. Mulțumesc foarte mult. Salut eforturile Parlamentului European de a monitoriza această chestiune, practic la care se face referire în raportul Senatului SUA reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului. Lupta împotriva terorismului nu poate justifica arestări ilegale, detenții ilegale, tortură sau alt tratament degradant. Dar uh, securitatea națională nu ține de competențele Comisiei Europene. Tratatul nu oferă Comisiei niciun fel de competențe de a uh, ancheta uh, serviciile de informații secrete iar Carta Drepturilor Fundamentale nu se aplică decât acolo unde aplică statele membre legislația europeană. Iar aceste fapte au avut loc în a, înainte de aderarea acestor state la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Comisia a subliniat uh, întotdeauna că statele membre vizate trebuie să deruleze anchete pentru a stabili adevărul ar trebui să fie trase persoane la răspundere și să permită victimelor, de a, să permită victimelor obținerea de despăgubire. Aceasta este o obligație care derivă din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și acest lucru a fost reamintit recent de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În ceea ce privește azilul și cooperarea judecătorească, în momentul executării programului CIA nu exista nicio dispoziție aplicabilă cooperării uh, judecătorești între, judiciare între UE și SUA, cele două acorduri cu SUA privind extradarea și celălalt privind uh, asistența uh, juridică reciprocă au intrat în vigoare pe 1 februarie 2000, 2010 și au clarificat temeiul juridic în ceea ce, cadrul juridic al cooperării judecătorești cu SUA. La fel, într-o perioadă în care nu existau dispoziții europene în ceea ce privește calificarea uh, statutului persoanelor uh, apatride care, fugiți, care fugeați sau persoanelor din țărtețe nu se aplicau pentru retragerea statutului de refugiat. Directiva 2004 bară 83 și 2005 bară 85 a intrat în vigoare, a intrat în vigoare și au fost transpuse după aceste evenimente. în acțiunile Uniunii Europene împotriva terorismului trebuie să respecte întotdeauna standardul, standardele drepturilor omului, acordurile cu SUA privind extradarea și cooperarea judecătorească și alte legi europene în ceea ce privește combaterea terorismului trebuie să fie aplicate respectând Carta Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! doamnă comisar. Acum, în numele grupurilor politice, uh, au cuvântul reprezentanții, începând doamna Mațola, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În lupta noastră împotriva terorismului radical nu trebuie să pierdem din vedere contextul global și valorile pe care trebuie să le apărăm valorile, drepturile și libertățile pe care uneori le uh, considerăm dobândite în Europa sunt amenințate. Trăim sub spectrul terorismului pentru că refuzăm să renunțăm la felul nostru de viață și suntem hotărâți să continuăm să trăim în continuare uh, să avem o viață normală ca și până acum. Orice utilizare a torturii contravine direct valorilor noastre și nu poate fi uh, justificat niciodată. Suntem siguri de un lucru. Tortura niciodată nu va asigura siguranța cetățenilor noștri. Lupta împotriva teroriștilor trebuie să fie eficientă, însă trebuie să fie echilibrată și să respecte drepturile de bază ale om- omului. Nu putem să uităm de propriile noastre principii atunci când situația se agravează. Trebuie să întreprindem eforturi și mai susținute, însă legitime. Trebuie să avem o politică de anchetă în Parlamentul European și să uh, învățăm din greșelile trecutului și să învățăm că uh, tribunalele sunt cele care sunt cele, sunt cele mai îndreptățite să ancheteze activitățile ilegale. Tortura nu este o armă, nu ne reprezintă principiile și nu reprezintă Europa în care cred eu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Tania Fayon, două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European a cerut statelor membre să treacă la măsuri uh, concrete. Raportul Senatului American ne-a arătat că CIA a recurs la metode de interogare uh, agresivă și de torturare a um, oamenilor pe teritoriul european după atacurile din 11 septembrie 2011. Uniunea Europeană trebuie să recunoască că aceste acte reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale în, în Uniunea Europeană. Împreună cu o delegație a Comisiei Libe, de exemplu, am vizitat România anul trecut, însă nu, ne-am, nu, ne-am, nu am putut să intrăm în, uh, într-o clădire suspectă. Situația a fost puțin diferită în Lituania. Raportul Parlamentului European a contribuit la clarificarea situației, însă a fost deosebit de importantă publicarea raportului secret a Senatului European. Raport care a, a dezvăluit nu doar dimensiunea, dimensiunea fenomenului. Conform dreptului internațional, aceste fapte nu sunt justificate. Trebuie să dăm dovadă de seriozitate, să-i tragem la răspundere pe cei uh, vinovați, că, care se fac vinovați de cele mai grave uh, încălcări ale drepturilor omului după cel de-al doilea război mondial din Europa. Guvernele europene nu și-au uh, asumat mai multă răspundere și este trist faptul că industria uh, cinematografică de la Hollywood este cea care a obținut, a obținut informații privind uh, aceste activități uh, ilegale. În continuare există deținuți în Guantanamo fără a fi acuzați de, ce, de ceva concret. Investigațiile din statele membre trebuie să, fie, să se continue, trebuie să știm care a fost gradul de implicare al statelor membre ale Uniunii Europene. Acesta închete trebuie să continue și este responsabilitatea noastră comună de a pune capăt acestui capitol rușinos din istoria Europei și să ne asigurăm că așa ceva nu se va mai repeta niciodată. Și aș dori să lansez un apel tuturor colegilor să sprijină acest, uh, această rezoluție și votul mâine. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul acordat și acum dau cuvântul domnului Uiaf Doschi, numele CR. Colegi... Mm. Domnule președinte, domnilor și domnilor, orice persoană civilizată trebuie să critique tortura. Detenția arbitrară și alte măsuri extraordinare. Dar vă spun cinstit că am îndoieli în ceea ce privește modul care se prezintă acest subiect în Parlamentul European. Așa cum a spus și domnul ministru, SUA a închis programul criticat și controversat și care, bineînțeles, va da naștere unor noi anchete. Doamna comisar spune că atunci nu existau instrumente europene, acorduri juridice sau obligații. Ni se reamintește și vă reamintesc și eu că securitatea națională este de competența unică a statelor membre. Și acolo trebuie să se facă ceva pentru a se stabili adevărul. Aceasta este decizia suverană a ă, țărilor ă, vizate. Parlamentul European are dreptul de a se adresa opiniei publice pentru a mobiliza, dar avem oare dreptul de a încheta noi asta, în conformitate cu tratatele? Numai în instituțiile europene, nu și în statele membre. Deci, E nevoie de o abordare rațională. Bineînțeles, nu putem să stăm cu brațele în sân în momentul în care se folosesc metode necivilizate, cum ar fi tortura. Dar în această discuție nu avem niciun terorist. Aceasta... De ce nu punem punctul pe ei? Teroriștii sunt cei care vor să ne distrugă civilizația. Bineînțeles, nu putem să combată terorismul călcând în picioare drepturile omului, dar nici nu poți să interpretezi astfel drepturile omului încât uh, uh, uh, democrațiile să fie paralizate în lupta împotriva terorismului. Mulțumesc, doamna Sofia Indveld. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost Uh, membră în uh, Comisia de Anchetă în ceea ce privește programul de transferuri legale ale CIA în urmă cu, <laughs> cu 10 ani. Și poate vă întrebați de ce încă mai discutăm acest lucru după 10 ani, de ce repetăm aceleași declarații, însă vă, pot să vă spun că eu niciodată, niciodată nu voi uh, lăsa deoparte acest subiect până când nu se va face dreptate. Putem să discutăm dacă exista cadrul juridic uh, atunci sau dacă este vorba despre suveranitatea națională, însă eu am impresia că Consiliul și statele membre se ascund în, în spatele unor uh, argumente juridice. Domnule Kunders, dacă este adevărat că securitatea națională este pur națională, atunci de ce guvernele statelor membre în octombrie 2001, 2001 colectiv au decis să permită zborurile CIA în spațiul aerian european. Au decis colectiv acest lucru, însă se ascund în spatele argumentului că a, este vorba de o problemă națională. Când vine vorba de răspundere uh, și de responsabilitate, deodată devine, este o problemă națională. Dacă guvernele atunci ar fi avut curajul să ia de, da, dacă au avut decizia să decidă, curajul să decidă colectiv, ar trebui să fie colectiv responsabile și acum. Și când spuneți că avem uh, o justiție, avem un cadru juridic solid, eu am văzut că guvernele statelor membre de diverse culori politice, indiferent de culoarea politică, au uh, mers până în pânzele albe pentru a zădărnici aceste anchete juridice. Au făcut tot ceea ce le stă în putere pentru a opri aceste procese. Ați vorbit despre rușine și sunt de acord cu dumneavoastră. Este o rușine uh, totală că 10 ani după primul raport din Parlamentul European încă mai discutăm despre acest lucru și este ca și cum am discutat cu un zid de cauciuc. Nu suntem auziți, însă noi vom continua să ridicăm această problemă până când se face, face dreptate. Nu există impunitate în Uniunea Europeană pentru că acest lucru ar fi într-adevăr rușinos. Vă mulțumesc. În numele grupului GUE NGL are cuvântul doamna Vergia. Merci, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte. Acum 10 ani, de 10 ani se ocupă Parlamentul de acest subiect, de aceste acuzații de tortură și de activitățile ilegale ale CIA. Și de fiecare dată unele grupuri, sub presiunea guvernelor, încearcă să pună bețe în roate. Încălcarea drepturilor uh, fundamentale sunt uh, grave și uh, au fost dovedite și condamnate de Senatul American chiar. Statele membre nu mai pot să se ascundă în spatele tratatelor. Rușina nu este suficientă. Statele membre trebuie să facă anchete vrem adevărul, fiindcă doar așa putem să nu se repete așa ceva, pentru ca victimele să aibă drept, drept la justiție. Nimic nu justifică tortura, nimic. Și vreau să vă spun că regret faptul că, uh, în ciuda dorințelor lui Obama, Guantanamo nu a fost uh, închis și că acolo oamenii mor pur și simplu, sunt uh, îngropați de vii în, în afara oricărei ilegalități. Mulțumesc. Are acum, vreau să vă reamintesc că regulile regulile sunt de așa natură încât uh, cartonașul albastru nu poate fi acordat celor care nu sunt pe lista vorbitorilor. Doamna Jolie are cuvântul. Domnule președinte, în decembrie 2014, Senatul American a publicat un raport în legătură cu utilizarea torturii de către CIA. Raport care confirmă bănuierile în ceea ce privește implicarea mai multor state membre în programele de transport ilegal și uh, că utilizarea torturii a fost tolerată pe solul european din 2001 până în 2006. Responsabili pentru, acești, responsabilii pentru aceste acte trebuie să fie judecați. Statele membre și inacțiunea statelor membre și a Uniunii Europene este inacceptabilă. Nu poate să existe impunitate în fața unei asemenea încălcări a drepturilor omului. Aceste anchete trebuie să își continue cursul grup, da, grupurile politice care uh, cer oprirea lucrările, lucrărilor Parlamentului European în legătură cu aceste încălcări ale, ale drepturilor omului care vor să facă lumină asupra acestor practici ilegale, uh, este rușinos instituțiile europene trebuie să se asigure că opacitatea și piedicile pe care le-au pus în față statele membre vor fi depășite. atâta timp cât nu se va cunoaște adevărul, uh, anchetele vor continua. Vorbim aici despre credibilitatea instituțiilor noastre în special a Parlamentului European, care a salvat onoarea Uniunii Europene. Sper că vom reuși să continuăm pe această cale. Vă mulțumesc, doamnă deputat. În numele grupului EFDD are cuvântul domnul Corau. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Așa cum s-a spus deja, este vorba de o adevărată rușină. O rușină care s-a perpetuat din timp de 15 ani, chiar dacă a fost adoptată rezoluție de către Parlamentul European, nimic nu s-a schimbat, nu s-au demarat anchete, statele membre se ascund în spatele unui uh, cadru juridic în spatele secretelor de stat. Este absolut inacceptabil, pentru că dacă acceptăm că în că în statele membre lucruri ca cele care s-au întâmplat în Polonia, în România, în Lituania, care au devenit foarte clare din raportul Senatului American și dacă permitem uh, tortură, uh, trat, uh, tratament inuman pe teritoriul Uniunii Europene, acceptăm că acest lucru ni s-ar putea întâmpla ori, tuturor, chiar și nouă și trebuie să cerem ca vinovații să fie trași la răspundere, pentru că dacă nu, uh, alunecăm pe o pantă foarte periculoasă. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum, în numele neafiliaților, are cuvântul domnul Papadakis un minut. αβίαστο είναι το συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις για τα φρικτά βασανιστήρια της cia σε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής putem să ajungem la o singură concluzie în urma dez, uh, dezvăluirilor uh, referitoare la acest program. Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, guvernele statelor membre ale Uniunii Europene sunt uh, responsabile. Comisia de anchetă creată a fost gândită doar pentru a permite um, evitarea tragerii la răspundere a imperialiștilor sunt, uh, sunt încălcate drepturile om, uh, omului recurgându-se la metode, la metoda războiului imperialist și la metode de uh, tortură. NATO, Europol, noua instituție a, a pazei de coastă europene uh, nu fac nimic altceva decât să calce în picioare uh, mișcările uh, populare. Uh, și urmăresc doar uh, obținerea de profituri și până la urmă popoarele sunt cele care devin victimele acestor fapte. Se, se abuzează toate drepturile pentru a fi acaparată puterea. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul McAllister, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte tortura nu poate fi justificată. Nici cum. Și eu condamn aceste practici de integrare, așa cum au fost numite de senatul american. SUA joacă un rol important în combaterea terorismului în lumea întreagă și aici în Europa. Cooperarea în acest domeniu trebuie păstrată pentru că au de câștigat cetățenii de o parte și de alta a Atlanticului și trebuie respectate toate libertățile fundamentale. Avem nevoie de un dialog politic între, cu partenerii noștri privind uh, combaterea terorismului, inclusiv pro, protecția drepturilor civile și drepturile omului pentru a combate terorismul în mod eficient. În aceste vremuri instabile, parteneriatul transatlantic este foarte important și strategic. Raportul Senatului American privind acest raport este important și vreau să vă spun, să vă transmit un mesaj, să transmit un mesaj important uh, de pe 15 iunie 2009 în ceea ce privește închiderea Guantanamo Bay și a altor, uh, um, altor asemenea instituții. Trebuie să se respecte drepturile, dreptul internațional și dreptul, uh, drepturile omului, dreptul la proces liber, dreptul de a, a fi liber de tortură și vreau să vă spun, stimați colegi, că nu se poate face nicio excepție de la aceste drepturi. Mulțumesc foarte mult, domnule McAllister. Doamna Ana Gomes are cuvântul. European Court of Human Rights. Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazurile al Nașirii și Abu Zubaida împotriva Poloniei și mai există cauze împotriva României și Lituaniei, Nastra Gali împotriva Italiei și Basri al Masri împotriva Firom și se așteaptă decizii judiciare în, în Regatul Unit împotriva victimelor torturii. Toate dovedesc că guvernele europene au mințit Parlamentul European pentru a acoperi complicitatea cu uh, programul de tortură al CIA și, și mai rău, în cooperarea lor, această cooperare a fost recompensată cu sume mari de bani, după cum a arătat uh, raportul Senatului American din decembrie 2015. Și în plus s-a uh, statele europene a acordat impunitatea responsabilor pentru aceste crime. În Italia, de exemplu, s-a utilizat secretul de stat pentru a bloca procesul judiciar și Eh, au fost condamnați eh, ofițeri de rang scăzut, în timp ce comandanții au fost eh, protejați. În Portugalia, Sabrina Souza a fost judecată în absență, nici și nu i s-a dat șansa să își prezinte versiunea, chiar și Abu Amar, imam, imamul Milanului, a Uh, o victimă a torturii a declarat că persoana respectivă este un țap ispășitor și a fost uh, făcute toate eforturile pentru a proteja pe domnul Durao Barroso, care era prim-ministru atunci. Acest caz a fost închis pentru a uh, îl uh, scuti pe președintele Comisiei Europene. Cum pot să fie guvernele europene credibile în fața cetățenilor când uh, spun că vor lupta împotriva terorismului atunci când uh, aceste guverne sunt uh, responsabile de terorism, chiar ele. Eu nici eu nu voi renunța la această luptă. Vă mulțumesc. Vă rugăm respectați timpul alocat. Urmează acum doamna Martina Anderson. Un minut. Amnesty International mulțumesc. Amnesty International a confirmat că raportul Shannon din Irlanda a fost folosit de CIA și de armata americană pentru transportul ilegal de persoane, tehnicile de tortură folosite de CIA și de administrația Bush uh, au fost examinate de um, Curtea Curtea Europeană de Justiție, care a dat la concluzia că 14 cetățeni irlandezi au uh, suferit de un tratament de, uh, inuman, însă nu au fost uh, torturați și acest lucru a permis administrației Bush să folosească cinci tehnici de tortură. Um, guvernul britanic a mințit în fața uh, instanței uh, europene. 14 cetățeni irlandezi au fost supuși unor uh, interogatorii teribile, din urma cărora nu și-au mai uh, revenit niciodată. Sute mai mulți uh, alte persoane au fost uh, torturate de către CIA și raportorul are dreptate. A fost vorba de tortură. A fost încălcat dreptul internațional și asemenea comportament infracțional ar trebui să fie expus și adus în fața justiției și uh, Um, ar trebui să acuzăm guvernele de faptele adevărate, și anume uciderea unor persoane nevinovate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele neafiliaților are cuvântul domnul Balcea. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 10 ani de când Parlamentul European se ocupă de acest subiect, se ocupa de acest subiect operațiunile CIA, uh, transport și detenții ilegale. Avem dovezile, dar nu s-a făcut nicio mărturisire. Peste tot se vorbește despre presupuse uh, acțiuni și autoritățile nu cooperează. Iar uh, CIA este numit în toate documentele, dar CIA nu e o țară. Haideți să numim în documente uh, responsabilul, administrația SUA. Ne temem de fratele cel mare? Trebuie să scoatem la iveală adevărul. Iar apoi să urmeze consecințe. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Lenarț. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima dată când discutăm acest subiect. Ne-am dat avizul de multe ori în legătură cu acțiunile de tortură ale CIA-ului, activități groaznice, simularea necului, împiedicarea somnului. Aceste practici nu au niciun loc în sistemul nostru juridic. Sunt de acord cu colegii mei care au spus că încă nu avem toate informațiile în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Sunt de acord cu colegii că este regretabil. Aici, din Parlamentul European, mi-aș dori să am o baghetă magică și ca toate informațiile să iasă la iveală, însă nu am această posibilitate. Am văzut în ultimii doi ani că comisia pe care am înființat-o în Parlamentul European nu a avut rezultate satisfăcătoare. Trebuie așadar să fim realiști și să acordăm competența parlamentelor naționale, tribunalelor naționale și colegilor din grupul liberalilor care au spus că statele membre au o abordare laxistă, am auzit uh, regrete din partea Parlamentului European că am avut o doar o misiune în ultimul mandat. Din cei 17 membri ai grupului ALDE, de ce unul nu a acționat în acest sens pentru a avea mai multe activități? Vă mulțumesc. Urmează domnul Carlos Coelho, numele PPE. Mulțumesc, președinte. Deci, am discutat acest subiect de ani de zile. Secretul din jurul acestui program uh, a dispărut încetul cu încetul și acum înțelegem ce s-a întâmplat. Și încet, încet s-au arătat cu degetul responsabilii. Să fie clar, însă nu sunt toți trași la răspundere. Deci trebuie să dăm impulsul necesar în continuare, respectând principiul subsidiarității, acolo unde, este, unde se manifestă, și să facem diferența între puterea judiciară și politică. Dar haideți să nu facem o cruciadă morală și propagandă ideologică. Nu putem să ignorăm interlocutorul nostru de partea cealaltă a Atlanticului. Atlanticului. Și nu e vorba doar de răspundere, e vorba și de dorința de a împiedica repetarea acestor cazuri de tortură și de încălcare ale drepturilor omului, fiindcă drepturile omului stau la baza valorilor europene și protecția acestora este importantă chiar și când se fac abuzuri din partea statului. Aceasta este o misiune, misiunea noastră. Trebuie să respectăm uh, trecutul

Vă mulțumesc, domnule președinte. Condamnăm practicile de a recurge la tortură de către CIA, în Guantanamo și în alte locuri. În asemenea locuri s-a ajuns la încălcarea în masă a drepturilor omului și la torturi uh, groaznice. A fost dovedit un uh, tratament uh, inuman și toate acestea nu pot fi justificate în nicio formă și nu pot fi niciodată legalizate. Și nu, și nu în numele combaterii uh, terorismului. Practicile uh, CIA înseamnă însă o încălcare perpetu- continuă a drepturilor omului. Deci Uniunea Europeană trebuie să condamne orice formă a încălcării drepturilor omului de către CIA. Avem nevoie de anchete suplimentare în uh, statele membre, care, conform uh, raportului Senatului, au partea lor de vină din punctul de vedere al acestor programe. Mulțumesc, care cuvântul domnul Etheridge. Thank you. Let's... Vă mulțumesc. Haideți să ne amintim că Statele Unite sunt aliatul nostru în ciuda faptului că intervențiile președintelui Statelor Unite recent în Regatul Unit mă fac să-mi pun întrebări în legătură cu intențiile sale. Uh, serviciile secrete ale Regatului Unit uh, sunt cele mai bune din lume și acestea ar trebui într-adevăr să interogheze cât de uman posibil, însă munca lor nu trebuie să fie îngrădită de politicieni și de principiile lor uh, în așa fel încât să uh, pericliteze adevărul. Uh, drepturile omului ale teroriștilor nu trebuie să fie mai importante decât libertatea și siguranța cetățenilor. Din păcate, nu uh, putem, poți să faci un terorist să vorbească decât dacă aplici forța. Mučenje i drugi oblici nečovječnog postupanja ne smiju biti prihvatljivi kao metoda u mm, Tortura nu poate să fie o metodă acceptabilă de luptă împotriva terorismului. Noi trebuie să transmitem un mesaj clar spunând că condamnăm orice uh, metode ale noastre sau ale aliaților noștri care au practicat tortura pe teritoriul european. Unii consideră că aceste practici sunt eficiente în colectarea de informații, însă concetățenii noștri care sunt uh, confruntați cu atacuri din ce în ce mai frecvente și care sunt expuși la uh, imagini șocante din urma uh, acestor atentate, uh, nu cred că cetățenii uh, vor putea să spună că trebuie să răspundem și noi la fel. Dacă noi acționăm ca și teroriștii, nu suntem în niciun fel diferiți de ei. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Europene, doamna Iurova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deși, așa cum am afirmat deja, acest subiect ține de competențele naționale. Comisia Europeană a urmărit îndeaproape aceste dezbateri și a încurajat statele membre, în măsura mandatului pe care îl are, să evite uh, repetarea unei asemenea situații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna comisar. În numele Consiliului dau cuvântul domnului uh, Handel. Să aveți cuvântul. Da, da zeggen dat ik dacht dat ze wat meer tijd zou nemen. Uh, Honorable uh, ladies and gentlemen, thank you. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii interesant. În primul rând, cred că cu toții suntem de acord, fără niciun fel de excepție, că drepturile omului și statul de drept în combaterea terorismului sunt chestiuni care nu trebuie să, uh, nu trebuie să fie schimbate uh, în schimbul vieților omenești. Este un lucru important de, de înțeles, mai ales că și în zilele noastre luptăm împotriva uh, activităților uh, teroriste și Anchetele desfășurate au fost foarte importante pentru a înțelege ce s-a întâmplat în uh, vremea respectivă. În prima mea intervenție v-am spus care este poziția Consiliului, plecând de la măsurile concrete ale președintelui Obama de a corecta uh, lucrurile anterioare, inclusiv tehnicile de interogare agresive și așa mai departe. Și în plus am menționat și faptul că există doar o anumită competen- uh, competență. Înțeleg că uh, doamna Infeld a manifestat o opoziție puternică față de Consiliu, spunând că în mod colectiv Consiliul ar fi responsabil. Eu nu, nu cred în acest lucru. Am spus că trebuie să, să aibă loc anchetă. Există un cadru uh, juridic și nu cred că există vreo asemenea decizie a Consiliului ca cea amintită de dumneavoastră care să ducă la o cooperare cu Statele Unite ale Americii, cu CIA din punctul de vedere al acestor transporturi. Uh, singura declarație făcută a fost după, 9, după 11 septembrie uh, de, co- de colaborare cu Statele Unite ale Americii în combaterea terorismului. Dacă îmi puteți arăta care este documentul uh, prin care Consiliul își dă acordul uh, pentru asemenea transporturi uh, ilegale, vă rog să-mi arătați, pentru că, într-adevăr, evenimentele, aceste evenimente ar fi luminate dintr-o altă perspectivă. După cum am uh, afirmat deja în numele Consiliului, este foarte important să învățăm în urma celor întâmplate, înțeleg necesitatea tragerii la răspundere, avem nevoie de responsabilitate, însă nu putem să schimbăm competențele Uniunii Europene și a instituțiilor europene. Poate unele partide, grupuri politice își doresc acest lucru, însă nu putem să facem acest lucru. Este foarte ușor să dați vina în, totalitate, în totalitatea sa pe Consiliu, nu este un lucru onest și um, Responsa- uh, resp- responsabilitatea uh, țină de un sistem juridic puternic în Europa, apoi Consiliul în, a declarat că asemenea încălcări ale drepturilor omului nu pot fi acceptate și că vom continua să luptăm pentru uh, protejarea drepturilor omului și în contextul măsurilor antitero lucru reflectat de măsurile concrete luate de președintele Obama. Și uh, sper că vom ajunge uh, la un rezultat care reprezintă un progres adevărat pentru a ne asigura că aceste evenimente nu se vor mai repeta și să depășim această uh, arătare cu degetul la vinovaților. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc.